Nu este vorba sigur de a aștepta ca un dispozitiv automat să spună dacă o să, iei la dreapta, să o iei la dreapta sau la stânga. Însă aceste sisteme trebuie, repet, să fie utilizate ele însele în mod inteligent. Mulțumim, doamnă Jensen. Discuția se încheie aici. Votul va avea loc mâine la ora 12. Now we move uh, to... Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul STERX referitor la formalitățile de raportare aplicabile navelor la intrarea sau ieșirea din porturi. Are cuvântul domnul Dirk Sterks, 4 minute. Dank u wel, voorzitter. Als een container met de vrachtwagen... Mulțumesc, domnule președinte. Când uh, pleacă de la Danzig către Anver o navă care transportă uh, autocamioane. Suntem în interiorul Uniunii Europene și nu e nevoie de anumite formalități, dar dacă Dacă ar fi fost vorba de transport terestru, n-am fi avut nevoie de formalități, dar în momentul în care transportul se face pe mare, e nevoie de formalități. Și eu cred că trebuie să schimbăm ceva aici. Am încheiat o convenție un acord și vreau să mulțumesc tuturor celor de la Consiliu, de la Comisie și de la Parlament, pentru că eu cred că acest acord este pozitiv. E nevoie, într-adevăr, de o simplificare administrativă. Datele trebuie să fie schimbate în format electronic și toți participanții trebuie să aibă acces la acestea. Și trebuie să existe un ghișeu unic. Așadar, sistemele computerizate vor fi legate între ele, ceea ce este o îmbunătățire enormă, acest ghișeu unic. Dacă navele uh, trec doar prin porturi europene, atunci se simplifică lucrurile. Însă, deocamdată, nu există o derogare atunci când uh, navele respective fac escală într-o țară terță. Comisia încearcă acum să vadă dacă uh, în funcție de marfa pe care o transportă um, pe căi uh, navigabile maritime sau cele interioare, se poate ajunge la o reglementare comună. Din păcate, nu am ajuns la un acord în ceea ce privește limba unică. Noi ne-am am fi propus engleza, dar uh, anumiți colegi au avut uh, rezerve. Consiliul nici n-a dorit să, nici n-a vrut să audă de o limbă, o anume limbă impusă, statele membre um, vor utiliza o limbă de comunicare pe care o aleg. Eu sper că până la urmă vom ajunge totuși la o limbă comună, pentru că în această directivă se, sunt uh, amintiți și marinarii, și anume există anumite derogări cu privire la obligațiile acestora. Comisia a dat o declarație și a spus că se va ocupa de acest lucru și sper să avem un cadru european cât mai repede posibil. Am uh, ajuns la un compromis cu privire la date. Consiliul ar fi vrut să tergiverseze lucrurile, însă noi dorim ca uh, data de punere în aplicare să fie uh, mai, uh, mai uh, devreme și, până la urmă, cred că am reușit să câștigăm timp. Domnule președinte, cred că putem să vorbim într-adevăr de un progres. Acest uh, domeniu este important pentru că transportul de mărfuri în interiorul Uniunii Europene, transportul maritim este foarte important. De asemenea, Uh, transportul uh, costier este foarte important. Dar Consiliul aici face nazuri și nu vrea să recunoască care sunt avantajele acestor măsuri. Uh, Consiliul dorește întotdeauna să existe perioade tranzitorii, perioade uh, cât mai lungi până la punerea în aplicare acestor măsuri. Nu dorește să unifice mai repede uh, dispozițiile la nivel european. Și cred că avem nevoie de o politică europeană de transport. Eu sunt surprins și sunt foarte supărat când aud aceste, de aceste uh, amânări din partea Consiliului, așa că sper să avem o soluție europeană cât mai repede posibil. Eu sunt pentru acest acord și îi rog pe colegi să mă susțină. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul domnului comisar, domnului Kallas. Mr. President, Domnule președinte, doamnă și domn deputați. În primul rând, aș dori să mulțumesc foarte mult raportorului, domnului Starks, pentru eforturile pe care le-a depus în ceea ce privește directiva privind formalitățile de raportare pentru navele care sosesc sau pleacă din porturi. Este un pas extrem de important nu este o simplă formalitate. Această directivă simplifică procedurile administrative și va reduce costurile economice și pentru consumatori. Mai mult, drumurile scurte pe mare vor deveni mai atrăgătoare. Încercăm să stabilim un spațiu maritim european pentru extinderea pieței interne prin simplificarea procedurilor administrative. Transportul maritim este supus unor proceduri administrative complexe chiar atunci când vasele merg doar între porturi uh, um, europene și operează doar pe piața internă. Și tocmai de aceea costurile transportului de bunuri uh, intercomunitar este foarte ridicat și este inutil să fie atât de ridicat. A existat un termen limită pentru uh, porturile europene care să uh, accepte transmiterea electronică și a, a documentelor și anume uh, iunie 2015 și am uh, considerat că acceptăm acest uh, uh, termen limită pentru introducerea unui ghișeu unic în abordarea generală a Consiliului. Comisia vrea să verifice și necesitatea uh, Uh, unui regulament pentru exceptarea de la uh, certificatele de pilotaj și Comisia va comunica cu alte instituții și va propune uh, măsuri pe baza concluziilor trase. Comisia dorește să raporteze și pe marginea unor alte probleme care vizează chiar căile navigabile interioare, facilitarea transportului intra-UE la nivel maritim, colecționarea de statistici și actualizarea uh, prevederilor tehnice din directive. Uh, în concluzie, Comisia sprijină uh, recomandarea raportorului a domnului Stax. Mie mi se pare că avem un uh, compromis echilibrat și foarte bun care se bazează pe principiile generale care uh, existau și în propunerea Comisiei. Vă mulțumesc, domnule Calas. Acum îi dau cuvântul domnului Grandes Pascal, un minut și jumătate. Sí, gracias, señor presidente. Señor Calas. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Calas, vorbim despre o directivă ce afectează formalitățile uh, aplicabile navelor care intră sau ies din porturi. Astfel, transportul maritim pe distanțe scurte va fi încurajat și vorbim despre reducerea și simplificarea formalităților, documentelor ce trebuie completate de personalul uh, navelor cu privire la bunurile pe care le transportă. Inspecțiile se vor face în mod repetat. Aș vrea să-l felicit pe domnul uh, raportor Stex pentru activitatea sa a avut o abordare foarte inteligentă, după părerea mea, și în, suntem mulțumi, sunt mulțumit în, mulțumit în calitate de raportor din umbră de includerea contribuțiilor mele. A fost un proces destul de îndelungat, dar am ajuns treptat la un acord um, de la participarea Comisiei Tran la trilog. Până la urmă s-a ajuns deci la un acord între cele trei instituții care acoperă aspecte importante cu privire la care au vorbit deja domnul raportor și domnul Calas. Compromisurile la care s-a ajuns cu privire la limba folosită și data de intrare de în vigoare reprezintă soluții echilibrate, după părerea mea. S-au făcut eforturi lăudabile, îl felicit deci pe domnul Sterks și cred că am atins obiectivul stabilit de comisie, căreia doresc să-i mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Are cuvântul doamna Deborah Serachiani, două minute. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc raportorului, domnului Sterks, care a făcut o treabă excelentă. Acest raport extinde libertatea de mișcare în domeniul naval. Și eu împărtășesc obiectivul acestei directive, și anume toate bunurile, toate mărfurile transportate în Uniunea Europeană să nu comporte formalități uh, de care nu e nevoie, astfel încât să avem o Uniune fără frontiere. De asemenea, simplificarea trebuie să fie aplicată în același timp peste tot, acest lucru fiind necesar pentru buna funcționare a spațiului maritim european fără frontiere. Transportul de mărfuri pe mare trebuie să fie utilizat în mod optim. Armonizarea administrat- uh, chestiunilor administrative trebuie să permită uh, un flux mai uh, bun al transporturilor pe mare și pe căi navigabile. În momentul de față, transporturile maritime suferă de pe urma formalităților excesive. De aceea trebuie să se pună în aplicare cât mai repede utilizarea sistemelor electronice pentru a permite schimbul de informații cât mai rapid. Interoperabilitatea este foarte importantă, astfel încât să avem, într-adevăr, o simplificare administrativă veritabilă. De fapt, informațiile electronice nu sunt întotdeauna complet eficiente și nu e suficient ca aceste uh, sisteme să existe dacă ele nu sunt pe deplin interoperabile. Eu susțin utilizarea unei limbi comune. Acesta ar fi în beneficiul transportatorilor. Comunicarea ar fi mai bună și ar fi mai puține întârzieri administrative. Mulțumesc! Doamnă, are acum cuvântul domnul Beset. Un minut și jumătate. Eh, merci, monsieur le, le président. Mulțumesc, domnule președinte. Legat de titlul raportului domnului Sters, în acest, din acest titlu se desprinde o miză extrem de importantă care trece dincolo de cadrul administrativ și tehnic despre care se vorbește aici. Este vorba de o alegere politică extrem de importantă de a face mai atrăgător și mai competitiv sectorul transportului maritim, care este, după părerea noastră, un sector al viitorului este mijlocul de transport cel mai prietenos cu mediul. Raportul excelent al domnului Sterks și contribuțiile tuturor raportorilor din umbră au um, adus uh, progrese importante aici. După părerea noastră, obiectivul a fost atins, iar uh, cu, odată cu această directivă, sectorul transportului maritim va fi mai armonizat, mai coordonat, mai simplificat. Susținem, deci, fără rezerve, raportul uh, domnului Sterks, îl vom susține la vot, deși poate că am fi dorit o punere în aplicare mai accelerată și poate că ne-ar fi plăcut să existe un mai mult uh, voluntariat în ceea ce privește stabilirea unei limbi comune în acest sector. Compromisurile găsite însă cu Consiliul rămân, uh, sunt în continuare acceptabile și vom susține, deci, fără rezerve, acest raport. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Besset. Now the... Mulțumim, domnule Besset. Are cuvântul două minute, domnul Peter Van Dalen. Sterks Mulțumesc, domnule președinte. Raportul colegului nostru, al domnului Sterks, face ca Situația a, uh, transportatorilor a, uh, pe căile maritime să fie mult mai bună. Formalitățile sunt simplificate. S-au făcut, s-au uh, adus multe puncte importante. Comisia va trebui să raporteze cu privire la punerea în aplicare accelerată a procedurii și sper ca ea, într-adevăr, să ajungă la concluzia că punerea în aplicare este posibilă. În ceea ce privește această exceptare de la pilotaj, e bine, acest, aceasta duce la o mai bună concurență între uh, marinari și la creșterea calității. Într-adevăr, utilizarea unei singure limbi ar fi benefică și noi am spus de mai multe ori acest lucru, pentru că comunicarea trebuie să fie una comunitară. Și s-a făcut un prim pas în acest sens, dar este mult prea modest. Atât timp cât uh, atunci când are loc un uh, accident, uh, vin uh, diverse persoane care intervin, care vorbesc două, trei limbi și nu se înțeleg în mod eficient, trebuie să repetăm din nou acest lucru. Domnule comisar, avem nevoie de o singură limbă, de engleză. Numai atunci vor exista progrese realizabile. Mulțumesc. Are acum cuvântul un minut și jumătate, domnul Dominic Riche. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc călduros domnului Sterx pentru eforturile făcute și să-l felicit pentru rezultatele negocierilor cu Consiliul. Textul care va fi supus la vot în plenară reprezintă o etapă foarte importantă pentru crearea unui spațiu maritim european fără bariere și contribuie la o mai mare competitivitate a transportului maritim european. Este un plus de valoare necesar în, aceste, în această perioadă de criză și se promovează și un mod de transport ce respectă mediul înconjurător se vizează nu doar simplificarea formalităților administrative la intrarea și ieșirea navelor din porturi, ci și armonizarea și facilitarea schimbului de informații prin uh, folosirea interfaței SafeCNet. Un compromis uh, prevede o soluție adecvată ce urmărește facilitarea comunicării în scris și oral fără folosirea obligatorie a unei limbi unice, totuși trebuie să fie recomandată folosirea unei singure limbi ă, și să se țină seama și de cazuri speciale, de exemplu de limbi ă, comune al anumitor actori. Susțin posibilitatea adoptării acestui text din primă lectură, lucru care ar permite o punere în aplicare rapidă a măsurilor prevăzute, mulțumit eforturilor domnului Sterks. Mulțumim, domnule Riche. Începem acum procedura Catch the Eye. Și are cuvântul doamna Țicău

Domnule președinte, domnul comisar a vorbit despre un spațiu maritim european fără frontiere. Îl vrem cu toții, avem nevoie urgentă de el și cred că acest raport este un pas în direcția cea bună. Într-adevăr, 95% dintre exporturile noastre au loc pe căi maritime și 40% din uh, transportul european, de asemenea, are loc pe uh, căile maritime. Așadar, e mai mult decât o necesitate să facem ceva în acest domeniu. E nevoie de simplificare și de armonizare și ambele sunt aduse de acest raport. De aceea, nu, pot, nu putem să-l lăudăm prea mult. Mie îmi pare rău că domnul Sterks nu a reușit să impună două puncte care erau foarte importante uh, Uh, pentru dânsul și pentru mulți dintre noi, și anume, în primul rând, să existe într-adevăr o simplificare în ceea ce privește autorizarea uh, de pilotaj, pentru că ar avea logică în practică, și în al doilea rând, că nu există o limbă unică și cred că engleza ar fi cea bună, pentru că nu se poate ca numai pentru că mulți marinari vorbesc uh, limbi diferite să aibă loc accidente în care să se ajungă la pierderea de vieți omenești. Și ar fi foarte bine, cum există și în domeniul transporturilor aeriene, să existe o limbă comună și și în acest uh, domeniu de transport foarte ecologic. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului comisar și apoi raportorului. Domnule comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul uh, unanim pe care l-ați acordat acestei propuneri. Mă bucură foarte mult această propunere pentru că este un pas important, un pas înainte uh, dar, bineînțeles, ne așteaptă pași și mai mari pe care trebuie să-i facem în această încercare de a stabili o zonă maritimă europeană uh, fără bariere. Vorbim despre codul VAMAL și acolo ne vom confrunta cu mai multe dificultăți, pentru că deocamdată vorbim despre formalități și acest lucru este important, dar este doar o problemă administrativă, drept pentru care vă cer sprijinul și atunci când vom discuta despre formalitățile vamale, care sunt mult mai complicate și mult mai controversate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președintele. Acum dau cuvântul din nou domnului Sturks, care a fost raportor. Meneer de voorzitter, die hebben meegewerkt Domnule președinte, doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au colaborat cu mine. De asemenea, mulțumesc pentru cuvintele tuturor. Domnul comisar a, tocmai a spus care este problema. Problema sunt vămile, sistemele vamale. Nu trebuie să fie separate de sistemele uh, utilizate în transportul maritim. Uh, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați subliniat acest lucru. Cerem vă cerem să acționați în acest domeniu. S-a discutat despre exceptarea de la pilotaj, dar care este rolul porturilor ca și puncte nodale care fac legătura între uh, mare și căile navigabile interioare. Și aici așteptăm propuneri concrete de la Comisie, pentru că uh, avem nevoie de o bună conectare conectare a transportului maritim cu transportul pe căile navigabile interioare. Trebuie să existe niște legături bune. Și apoi problema limbii. Și eu cred că este regretabil că nu am reușit să spunem, da, engleza este limba de lucru, unica limbă. Eu înțeleg care sunt uh, sensibilitățile și eu vin uh, dintr-o țară unde uh, se discută despre limbi întotdeauna și mă bucur că cel puțin în acest uh, turn în Babel pot să-mi vorbesc uh, limba mea. Dar, în acest caz, uh, limba nu este legată de sentimente. Este vorba de o limbă de specialitate și de aceea trebuie să mergem pe acest drum în continuare. Este foarte important cum ne vedem uh, legătura cu Organizația Maritimă Internațională. Acest lucru este important pentru întregul sector maritim european. După cum a spus un coleg, utilizarea limbii este foarte importantă, dar sigur că acest lucru este valabil și în ceea ce privește pe oamenii care lucrează în acest sector, care este foarte eficient și foarte ecologic. Vă mulțumesc încă o dată, domnule comisar, vă doresc curaj multă forță și uh, să vă mișcați repede pe aceste puncte pe care le cerem. Mulțumesc, spune președintele. Am încheiat astfel dezbaterea. Dezbate, uh, votul va avea loc mâine la ora 12. Punctul următor pe ordinea de zi este raportul